pe care participă dintre întreprinzătoarele prospere. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie. Mulțumim, se închide discuția și se va vota mâine la orele 11.30. Iar acum în ordinea de zi avem raportul doamnei Edith Bauer despre situația femeilor care se apropie de pensionare și dau acum cuvântul uh, raportoarei pentru patru minute. Vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați observat uh, că pe ecrane, la televizor, uh, nu vedem reporterițe de peste 50 de ani, cu vârstă de peste 50 de ani. Ați observat că nu sunt multe că sunt mai puține femei eh, de peste 50 de ani eh, decât bărbați în câmpul muncii. Statisticile ne arată că doar 37% din femeile din câmpul muncii au peste 50 de ani. O diferență față de procentul eh, în rândul bărbaților. Parlamentele și guvernele dau din ce în ce mai multe legi uh, care vizează creșterea vârstei de pensionare, ni se arată că părăsirea câmpului muncii are loc mult mai devreme. Strategia 2020 are ca scop uh, o rată a ocupării de 75% pentru bărbați și femei. Deci, pe bună dreptate, ar trebui să ne punem întrebarea ce putem face pentru a preîntâmpina părăsirea timpurie a câmpului muncii. Trebuie să vedem și de ce este motivată acest lucru. Ar putea să existe mai multe motive pentru care femeile părăsesc uh, câmpul muncii uh, mai devreme. În primul rând, discriminarea. Un set complex de acțiuni de discriminare Odată discriminare pe motive de vârstă, iată de ce nu vedem la televizor uh, reporterițe cu, cu o vârstă de peste 50 de ani. Iată de ce acest fenomen este atât de relevant. Există și alte motive sociale pentru care femeile sunt uh, nevoite să-și părăsească locul de muncă. De pildă, trebuie să um, aibă grijă de un membru al familiei bolnav. Alte unele măsuri de prevenire ar putea să soluționeze aceste probleme și unele măsuri de sănătate fac aici referire la osteoporoză. Pericolele ocupației legate de desfășurarea profesiei reprezintă și ele un motiv aici. Anul 2012, anul îmbătrânirii active, poate să fie un an al inițiativelor în acest sens, dat fiind că situația actuală uh, a femeilor uh, care îmbătrânesc are consecințe foarte grave. Aceasta este uh, vârsta la care diferențele salariale între bărbați și femei sunt cele mai pronunțate, iar prezența intermitentă a femeilor pe piața uh, muncii se manifestă cel mai des, iar slujbele precare, câteodată cu jumătate de normă, duc la o situație în care Femeile trăiesc uh, într-o sărăcie mai mare decât uh, bărbații. Acest raport uh, dorește să creeze măsuri în acest domeniu, nu numai în ceea ce privește combaterea discriminării, care bineînțeles reprezintă o problemă, iar majoritatea celor intervievați consideră discriminarea o problemă foarte gravă, însă în același timp acest raport trage numeroase con- concluzii, printre care prevenirea este mai ieftină decât tratarea unei probleme. Iar acest lucru se aplică și uh, pieței muncii. Un alt aspect reprezintă reforma pensiilor. Această carte albă ar trebui să țină cont de caracterul specific, trăsăturile specifice ale femeilor. Femeile nu pot uh, fi lăsate fără asigurări sociale pe perioadele uh, în timpul cărora au grijă de copiii lor sau de alți membri ai familiei. Există anumite riscuri care se agravează cu vârsta și prin tendințele demografice, iar dacă nu acționăm, nu vom reuși să atingem obiectivele pe care ni le-am propus în domeniul combaterii sărăciei sau ocupării forței de muncă din strategia 2020. Mulțumesc foarte mult. Doamna Clas are cuvântul. Edith Bauer, er beschreibt ganz konkret die Lage. Edith Bauer ne-a făcut o prezentare extrem de precisă a tendințelor demografice și a modului în care situația femeii s-a deteriorat în ultimul timp. femeilor este foarte greu să împace cariera și familia. De multe ori nici măcar nu sunt plătite așa cum trebuie. Acest lucru le afectează și nivelul pensiilor, prin urmare sunt afectate de sărăcie și mai târziu în viață. E important totuși să știm că toți putem contribui la societate, inclusiv femeile. Valoarea angajamentului posibil al femeilor nu este recunoscută pe deplin și societatea trebuie să asigure recunoașterea tuturor pentru contribuția pe care pot să o aducă, să-i păstreze pe piața muncii și să asigure că aceste persoane pot rămâne active și pot contribui chiar și în perioada mai târzie a vieții, când sunt la pensie. Mulțumim, domnul Nicolasic. Mulțumesc, doamnă președintă. Competitivitatea Europei depinde de forța de muncă, de prelungirea vieții active, care totuși trebuie să fie făcută într-un mod prudent și precaut astfel încât condițiile de muncă să fie rezonabile. Autoritățile din statele membre trebuie să sprijine femeile întreprinzător și să sprijine această îmbătrânire activă. Trebuie să avem o sinergie prin intermediul acestor programe care să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Aș dori să atrag atenția asupra asist, eh, celor care oferă îngrijire pentru o remunerație aproape nesemnificativă, dar ele oferă îngrijire handicapaților și celor suferinți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna

Discriminarea împotriva femeilor în vârstă reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care ne confruntăm și una dintre principalele cauze ale sărăciei și ale excluziunii sociale. De multe ori aceste femei uh, au avut salarii mici, au fost șomere, uh, au avut slujbe cu jumătate de normă, slujbe precare, ceea ce se oglindește în uh, pensii foarte mici, ceea ce le face foarte vulnerabile la nivel social uh, și le face să se confrunte cu riscul de uh, sărăcie. Situația femeilor care se apropie de vârsta pensionării trebuie să se bucure de o atenție sporită. Iată uh, de ce trebuie să garantăm că femeile nu sunt ținta discriminării din cauza concediului de maternitate și din cauza vârstei. Uh, Trebuie să se valorizeze munca femeilor la nivel salarial și la nivelul pensiilor pentru a garanta o viață demnă a femeilor uh, fără discriminare, fără umilințe și uh, combătând orice forme de violență împotriva femeilor vârstnice. Trebuie să existe servicii publice de calitate și prețuri accesibile, mai ales în domeniul sănătății, a protecției sociale, și, în egală măsură, e nevoie de locuințe decente, în afară de aceste propuneri. Acestea sunt unele propuneri, în afară de cele din uh, raport, care trebuie să ține cont Comisia. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Flașicova are cuvântul. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, predkladaná správa sa zameriava na ženy do... Stimați colegi, acest raport se referă la femeile care se apropie de vârsta de pensionare, deci grupa de vârstă 55-64. În 21 de state membre, rata de angajare a femeilor este cu 20% sub cea pentru bărbați. Acest lucru indică un dezavantaj deosebit, mai ales când e vorba de femeile care se apropie de vârsta de pensionare și acest lucru trebuie să fie eliminat, trebuie să facem această politică prioritară la nivelul statelor membre pentru a promova rolul femeilor pe piața de muncii. Solicit Comisia Europeană să formuleze o serie de reguli pentru statele membre menite a ajuta femeile să rămână active pe piața de muncă și să beneficiezi de o pensie decentă. Mulțumim, doamna Negarilova. Jedna z oblastí, kde sa vyskytuje diskriminácia voči ženám, je určite trh práce. Ženy nemajú primerane zaručené právo na prácu a percento nezamestnaných žien v Európe stúpa. Diskriminované... Femeile nu au aceleași drepturi ca bărbații pe piața muncii. Sunt uh, mai multe femei șomere în Europa și se face discriminare împotriva femeilor. Ele sunt forțate să lucreze cu normă redusă. Să nu uităm că femeile în vârstă reprezintă, aduc o contribuție foarte importantă la societate. De foarte multe ori ele sunt cel care fac voluntariat au grijă de copii sau nepoți, au muncit toată viața și dacă sunt sănătoase la vârsta a treia, ar trebui să aibă dreptul să muncească. De aceea solicit comisiei să ia măsuri anul viitor, uh, anul îmbătrânirii active, ca aceste femei să poată munci. Acum are cuvântul domnul Mezaroș. Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de mondhatok valamit. Mulțumesc. Îmi cer scuze, nu doream să iau cuvântul, dar dacă îmi permiteți, dacă doriți, pot să spun câteva cuvinte. Orevole eh, Papadopoulou. Mulțumesc, doamna Papadopoulou. Micro. Intervenție fără microfon. Repeat. Mulțumesc, doamnă președinte. Persoanele între 55 60 de ani eh, sunt ținta discriminării pe bază de vârstă și mai ales femeile. Femeile care sunt discriminate pe acest motiv, dar și din alte motive, sunt eh, ținta tot soiul de prejudecăți. Anul 2012 ne va da prilejul de a le sprijini într-un fel, de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele legate de vârstă pentru a combate excluziunea socială, rasismul și așa mai departe. Într-o Europa care îmbătrânește, nu ne putem permite luxul de a de a percepe îmbătrânirea ca pe un handicap. Trebuie să înlăturăm prejudecățile, să ajutăm persoanele vârstnice și să înlesnim accesul acestora la îngrijiri de sănătate și la îngrijiri în general. Mulțumesc, dau cuvântul comisarului Tajani. Vreau să mulțumesc uh, deputaților uh, și doamnei Bauer pentru acest raport Independența economică egală atât pentru femei cât și pentru bărbați este un scop prioritar al strategiei noastre 2010-2020 și vom atinge acest obiectiv, locuri de muncă de 65% pentru bărbați și femei, numai dacă există politici sociale care să sporească activitatea femeilor și care să reducă disparitățile dintre bărbați și femei, mai ales în cazul femeilor de peste 50 de ani. Comisia știe că femeile care se apropie de vârsta pensionării sunt într-o situație deosebită pentru că își ajută copiii adulți să-și crească copiii sau se ocupă de părinții în vârstă. Concilierea vieții profesionale și a vieții particulare este foarte importantă dacă vrem să sporim numărul de femei active și să, aibă, să le dăm dreptul la pensie. Comisia consideră că ele au un rol important uh, și un rol important îl au concediile de paternitate, pe lângă celelalte instrumente. Comisia a comandat niște studii pentru a evalua eh, avantajele acestui tip de concediu și așteptăm rezultatele la sfârșitul anului. Pe baza acestor studii, Comisia va eh, hotărî care sunt măsurile pe care le va lua în continuare. Raportul subliniază pe bună dreptate că femeile de peste 65 de ani, 75 de ani sunt expuse riscului eh, de la sărăcie mai mult decât bărbații. Sărăcia la femei femei poate fi consecința uh, unui uh, tratament uh, necorespunzător, dar și datorită scurtimii carierei profesionale. Deci este esențial ca parcursul profesional al femeilor să fie la fel de lung ca al bărbaților. Fixarea unei vârste identice de pensionare este unul dintre mijloace Trebuie să luăm măsuri în cadrul regimurilor de pensionare pentru a compensa întreruperile de activitate profesională. Legislația acum uh, permite uh, acumularea drepturilor de pensie în timpul concediului de maternitate. Suntem pe cale de a elabora Cartea Albă privind pensionarea și să vedem cum îmbunătățim uh, prevederile de pensionare pentru femeie. Pentru femei vom uh, evalua cu statele membre regimurile de pensionare și vom face un raport privind uh, îmbătrânirea care se va referi la situația femeilor pensionate care sunt victima sărăciei sociale. În lunile viitoare vom continua să colaborăm cu părțile interesante pentru a redacta aceste instrumente și ne bazăm pe angajamentul dumneavoastră activ care ne va duce la cele mai bune contribuții cu putință. Uniunea Europeană se confruntă cu îmbătrânirea profesională ca urmare a scăderii ratei natalității și ca urmare a ieșirii la pensie a generației exploziei demografice expresia solidarității dintre generații va fi ocazia de a elimina aceste luări de poziții care arată că bătrânii sunt o povară socială, uh, incluzând uh, femei și bărbații din această grupă de vârstă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Închidem discuția. Se va vota mâine la ora 11.30. Mâine, 13 septembrie. Reluăm